să spun câteva lucruri pentru că suntem în mare întârziere în legătură cu felul în care voi prezida uh, această sesiune. Și v-aș fi recunoscătoare dacă toată lumea uh, va fi atentă, inclusiv dacă se poate, cu toată politețea, uh, și comisarii care vor răspunde la întrebări. În ce privește întrebările suplimentare, voi accepta torul întrebării respective, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție pentru a face mai mult dacă dorim să primim răspunsuri la cât mai multe întrebări. Și îi voi ruga pe domnii comisari care vor răspunde sau care vor da primul răspuns. Vă rog să nu ne citiți un uh, eseu lung, ne-am dorit un răspuns informativ, un răspuns la obiect la întrebările noastre pentru a permite dialogul cu uh, autorii întrebărilor. Acestea fiind spuse, domnul Lightfried. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu trebuie să recunosc că, având în vedere presiunea timpului, am înțeles foarte bine ce ați spus, dar vă rog să țineți cont și de cei care doresc să pună întrebări suplimentare pe lângă autor. Mă întreb dacă e chiar uh, greșeala lor, dacă e din vila lor că s-a înregistrat această întârziere. Am uh, pus o întrebare o Consiliului am pus o întrebare uh, adresată Consiliului care a fost eliminată. E o situație cu totul neplăcută și Aș dori să vă rog să vă revizuiți procedurile, deși am înțeles care este problema cu timpul. Președinte, având în vedere împrejurările, nu am de ales, îmi pare rău pentru toți autorii întrebărilor, însă tot ceea ce pot face este să încerc să uh, obțin cât mai multe răspunsuri la cât mai multe întrebări uh, și ca comisarii să poată să intervină cu toții. Nu e o poziție care mă avantajează și sper să, că vă dați seama că încercăm să luăm măsuri pentru a obține o, uh, o sesiune de întrebări și răspunsuri mai, uh, mai convivială pentru a oglindi mai bine situația în care ne găsim după adoptarea tratatului de la Lisabona. Cu cât se va adopta această procedură, cu atât mai bine. Vom trece acum la întrebări. Avem prima întrebare din partea doamnei Blinkeviciute. E vorba de directiva cadru privind venitul minim în Uniunea Europeană. E adresată domnului comisar Andor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Se spune deseori că societatea ar trebui să fie judecată în funcție de felul în care își tratează persoanele cele mai vulnerabile. Faptul că nu se acordă susținere persoanelor care au nevoie duce la o excluziune și mai mare și face ca integrarea lor în societate să fie dificilă și de asemenea ducerea lor pe piața muncii. Comisia consideră că în afară de acest uh, stabilizator automatici, uh, venitul minim poate contribui foarte mult pentru a-i proteja pe cei vulnerabili în fața acestei crize. Recomandarea Comisiei în ceea ce privește incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii și, de asemenea, concluziile EFSCO din 17 uh, decembrie 2008 în legătură cu principiile de luptă împotriva sărăciei mai, în mod mai eficient au arătat importanța unui acces mai bun la resursele adecvate și de asemenea o calitate a serviciilor și incluziunea pe piața muncii. Recomandarea cere statelor membre să recunoască în special dreptul indivizilor la resurse, la asistență socială și aceasta pentru a avea o viață în condiții demne și o dorință de a lupta împotriva excluziunii sociale. Abordarea din această recomandare s-a dovedit a fi un pas în direcția cea bună, Asta în special în cadrul crizei economice, însă trebuie să facem și mai mult pentru a implementa pe de-a întregul această strategie. Așa cum a anunțat Comisia în comunicarea asupra platformei europene împotriva excluziunii sociale și a sărăciei și, de asemenea, în ceea ce privește principiile de implementare a acestei strategii până în 2012, ne vom centra pe problema venitului minim. Se propun de asemenea acțiuni ținând cont de această evaluare și aici se includ modalități în care instrumentele financiare ale Uniunii Europene pot susține această incluziune. Mulțumesc, uh, doamna Blinkevičiūtė. Ačiū Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspuns. Însă, dumneavoastră, oarecum ați evitat să-mi dați un răspuns, deoarece întrebarea mea era următoarea. Și anume, vreau să știu dacă Comisia Europeană va iniția o directivă pentru a garanta venitul minim. Fără așa ceva nu vom reuși să combatem sărăcia. Anul trecut, anul uh, european de combatere a sărăciei, acest fenomen a crescut – și a doua întrebare pe care o am eu, ce se întâmplă cu persoanele în vârstă care suferă de pe urma sărăciei? Veți introduce o propunere, niște criterii uniforme pentru, a, pentru pensii? Asta este competența statelor membre, responsabilitatea lor. Iar principiul subsidiarității, domnule comisar, mă scuzați, avem o problemă legată de interpretare. O altă limbă se aude pe canalul de limba engleză. Could you try again? Commissioner, maybe if you start again. Vă rog să începeți din nou. Uh, the Commission has advocated minimum income and minimum a susținut uh, ideea de a introduce venituri minime, însă e o competență națională. Principiul subsidiarității se impune aici. E clar că trecem în această perioadă de criză și trebuie să acordăm o atenție specială celor mai vulnerabili din societatea noastră, mai ales cei care nu au un venit, deoarece nu au un loc de muncă. Trebuie să încurajăm statele membre să folosească mijloacele existente și asta este una din opțiunile existente pentru a împiedica oamenii să cadă în sărăcie. În ceea ce privește sărăcia în rândul vârstnicilor, e un subiect foarte complex și aici vorbim de ocupare, de servicii sociale, de protecție socială și astfel ajungem la campania de anul viitor, o îmbătrânire activă, Vom avea politici în ceea ce privește îngrijirile de sănătate, precum și învățarea permanentă, deoarece credem că cele mari progrese pe care le putem face pentru condițiile de viață, de trai și pentru a include social pe cei mai în vârstă, deci toate acestea se pot face doar prin sporirea participărilor la piața muncii și pornind de la asta putem uh, construi politici suplimentare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Următoarea întrebare acum adresată de Silvana Cohmehrin. E vorba de becurile economice. E o întrebare adresată comisarului Oettinger. Domnule comisar, când sunteți gata, vă rugăm să răspundeți. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Koch-Merin, stimați deputați. Uh, am citit uh, și eu studiul realizat de Agenția Federală pentru Mediu din Germania. Acest raport uh, a fost studiat în amănunt din punct de vedere tehnic pe problemele de fond având în vedere decizia adoptată de către Consiliul European și în urma deciziei adoptată de Parlamentul European și în urma Consiliului de Energie, deci, atât uh, în Parlament cât și în parlamentele din statele membre s-a discutat pe îndelungă această propunere. În 2009, în urma tuturor dezbaterilor, uh, dezbaterilor Comisia a făcut o uh, directivă, directiva Eco-Design și în această directivă se face propunerea de trecerea de la becuri tradiționale incandescente înspre becuri economice și deci uh, s-a făcut această propunere în 2009. 40 de miliarde de euro de, de, de kilovați ar putea fi uh, economisiți, ceea ce ar reprezenta o, un câștig de 5 până la 10 miliarde de euro de electricitate astfel uh, economisiți. Deci prin adoptarea acestei măsuri. Prin intermediul acestei directive a proiectării ecologice am prevăzut tot felul de clauze și de măsuri de securitate. Am prevăzut valori maxime admisibile în ce privește mercurul și în septembrie 2010 această, acest prag maxim a fost scăzut și pericolele potențiale ale prezenței mercurului au fost reduse la minim. Cel puțin aceasta a fost dorința noastră. Procesul de informare în legătură cu raportul Agenției Federale pentru Mediul din Germania ne-a făcut să convocăm încă o dată grupul de uh, lucru, riscuri pentru mediu, căruia i-am solicitat să întocmească încă un aviz și după examinarea documentației tehnice, acest grup de experți a ajuns la concluzia că riscurile pentru sănătate în urma explodării acestor becuri, uh, aceste riscuri sunt uh, puțin probabile. Studiile se bazează pe alte studii care vizează uh, situația copiilor mai ales, care necesită o atenție sporită. Deci, uh, împreună cu Agenția Federală pentru Mediu din Germania, vom încerca cât mai repede cu putință să uh, strângem, să culegem informații în legătură cu atitudinea pe care uh, trebuie să o avem față de lămpile pentru copii. Avem contacte strânse pentru a ne asigura că uh, măsurile adoptate de Agenția Federală pentru Mediu din Germania să facă obiectul unui studiu de valoare cât mai repede cu putință. Deci, uh, pe ansamblu, uh, în urma problemelor legate de încredere sau de lipsă de încredere față de aceste becuri economice, concluzia noastră este că aplicarea acestei directive trebuie menținută. Însă, vă vom raporta sistematic dacă vom uh, uh, dobândi informații care necesită o atitudine diferită. Iată care este stadiul în care ne aflăm din punctul de vedere al cunoștințelor tehnice. Doamna Cohmerin. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Oettinger. Ausschuss erneut mit der Frage befasst haben, das freut mich Mulțumesc, domnule comisar Oettinger. Îmi pare foarte bine să fi convocat uh, Comitetul uh, Științific pentru a analiza această chestiune, însă întrebarea rămâne în picioare. Cum putem explica cetățenilor europeni că acasă la ei se află aceste becuri care reprezintă un risc pentru mediu și pentru sănătate și că, de fapt, Uniunea Europeană impune prezența lor acasă prin aceste becuri uh, economice? Și eu sunt îngrijorată pentru că se pare că e vorba de un produs periculos, iar comisia trebuie să dea dovadă de capacitate de învățare, pentru că oricum dumneavoastră nu aveți nimic de pierdut, nu erați comisar atunci când s-a introdus acest bec economic. Eh, Domnul comisar, iată ce vă răspund, doamnă. Pe piață, chiar după această tranziție la becuri eh, economice, vor exista vor continua să existe becuri nepericuloase, potențial nepericuloase. Întrebarea dumneavoastră vizează lămpile, cu, lămpile fluorescente care conțin mercur. Uh, pe baza directivei privind proiectarea ecologică, cred că sensibilizarea opiniei publice trebuie continuată. Trebuie să îi informăm pe concetățenii noștri în legătură cu tehnologiile existente, de exemplu în legătură cu LED-urile, cu becurile cu halogen și astfel vom putea să economisim energie, dar să protejăm astfel mediul înconjurător și să excludem orice formă de uh, punere în primejdie. Deci monitorizăm acest dosar îndeaproape, așa cum vă spuneam. Mulțumesc! Spre informarea domnului Lichfried, în uh, procedura uh, întrebărilor comisiei nu acceptăm uh, cartonașul albastru, însă bine că încercați. Trecem la următoarea întrebare adresată de Claude Moraes, pachetul privind drepturile victimelor. E o întrebare care este adresată doamnei comisar Reding. Aveți cuvântul când sunteți gata, doamnă comisar. Pot să iau cuvântul, doamnă președintă? Vă rog. Știți că există peste 30 de milioane de persoane în Europa care au fost victimele uh, infracțiunilor diverse în fiecare an. De aceea este important să ne asigurăm ca victimele să poată să se bucura de drepturile lor, să primească sprijinul și protecția de care au nevoie. Aceasta este o prioritate strategică pentru Comisie. Așa că am să profit de această oportunitate pentru a saluta aici uh, curajul doamnei Hughes care luptă pentru o protecție mai mare a victimelor în Europa. Și cred că tocmai determinarea acesteia ar trebui să fie un adevărat model pentru noi toți, pentru a inspira victimele și pentru a întări încrederea cetățenilor în sistemul de justiție. Avem nevoie de această încredere reciprocă și această recunoaștere pentru a ne asigura că victimele sunt recunoscute și protejate. Și aceasta nu doar acasă la ele, ci și la nivel transfrontalier de asemenea, trebuie să ne asigurăm că victimele nu sunt uitate de către sistemul nostru legal și juridic. Tocmai acesta este motivul pentru care în luna mai Comisia va propune un pachet global referitor la victime pentru a se referi la calitatea îngrijirilor pe care le primesc victimele după uh, o infracțiune și în timpul procedurilor penale. Se dorește ca victimele să primească aceleași uh, Uh, tratament la aceleași standarde în orice stat membru, indiferent de originea, de etnia sau de religia lor. Iată de ce Dorința noastră este aceea de a schimba atitudinea față de victime pentru a asigura o mai bună re- recuperare a lor, pentru a minimiza și mai mult daunele care se pot, pot apărea la nivelul victimii și pentru a scădea procesul de victimizare. Și acum, referitor la acest pachet, ce este inclus aici? În primul rând, o directivă orizontală în ceea ce privește înțelegerea victimelor în procedurile penale. Aceasta va stabili drepturile lor de asemenea accesul ușor la centrele de ajutare a victimelor, dreptul la interpret în cadrul audierilor, o minimizare a efectelor negative asupra victimelor, de asemenea noi tribunale, noi instanțe în care se existe săl de așteptare separate pentru victime, dreptul de a cere o revizuire a, a proceselor penale în toate statele membre. În al doilea rând, vom propune un regulament pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție civilă pentru a ne asigura că orice victimă care este supusă unui risc și care beneficiază de o măsură de protecție împotriva unui potențial agresor să beneficieze de aceste măsuri de protecție atunci când călătoresc sau se mută într-un alt stat membru. Acest instrument va fi completat de un alt instrument al recunoașterii reciproce a măsurilor de protecție în cadrul procedurilor penale. Dorim de asemenea să avem și foarte multe măsuri nelegislative pentru a asigura o funcționare bună a măsurilor legislative și vom propune și o foaie de drum pentru întărirea drepturilor victimelor, pentru a ne asigura că drepturile lor sunt de asemenea pe agenda politică în următorii ani. Vă mulțumesc, uh, doamna comisar, domnul Moraes. După cum știți, am venit la biroul dumneavoastră săptămâna trecută cu Maggie Hughes una din miile de victime ale acestor delicte și după ce am vorbit cu cabinetul dumneavoastră, suntem foarte plini de speranță, deoarece credem că se poate ajunge la un pachet de măsuri pentru a ajuta pe cetățeni atunci când uh, devin victimele acestor delicte. Ce ne-a spus Maggie Hughes și alte victime a fost următorul lucru. Aceste măsuri sunt binevenite, însă ar vrea să vadă că există o concentrare a ajutorului asistenței, de exemplu un birou pentru asistența victimelor, persoane la spitale, la unitățile de poliție care să ofere asistență. Deci asta cer cetățenii și până acum nu primesc așa ceva. Deci vă lansez acest uh, apel și vă rog să faceți această propunere minunată care, după părerea mea, se cuvine. Aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc. Sunt absolut de acord cu părerea domnului deputat. Într-adevăr, victimele au fost oarecum absente până acum. Dacă analizăm care sunt drepturile procedurale, cred că se analizează foarte mult uh, problema persoanei care a ajuns să aibă o problemă pentru că a comis o infracțiune și vedem că drepturile lor uh, ale celor care au comis infracțiuni sunt respectate și analizate. Este un lucru pe care trebuie să-l facem în societatea noastră care se bazează pe importanța drepturilor. Însă, de multe ori, victimele sunt victimizate a doua oară atunci când se prezintă în fața instanței și nimănui nu-i pasă de acest lucru. Este un lucru foarte nedrept și este o denegare practică a drepturilor lor. Iată de ce acest pachet destinat uh, protecției victimelor, sper nu numai să schimbe legislația, ci să schimbe și mentalitatea, pentru că la toate unitățile de poliție, în spitale, în instanțe, așa cum a spus domnul deputat, aceste persoane să aibă parte de un tratament special și să se știe că victimele nu pot fi tratate ca orice alt cetățean. Acest lucru trebuie să se facă și la nivel transfrontalier pentru acele victime care se află în afara țărilor de origine, în altă țară. De aceea, Sper ca Parlamentul să ajute Comisia pentru a avea un pachet legislativ cât mai bun cu putință și, de asemenea, să sperăm ca aspectele de codecizie ale acestei, acestui pachet să se rezolve cu ușurință. Mulțumesc! Mulțumesc. Următoarea întrebare este din partea doamnei Harkin și este adresată domnului Semeta. Este referitoare la propunerile Comisiei de instituire a unei baze de impozitare consolidate comune pentru societăți. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, domnul președinte. Baza de impozitare consolidată comună pentru societăți e o inițiativă foarte importantă pentru înlăturarea obstacolelor de pe piața unică și a fost uh, identificată în uh, sondajul anual ca una dintre inițiativele cele mai importante care trebuie consolidată. Într-adevăr, va, va înlătura obstacole foarte importante în calea competitivității societăților. Uh, Lipsa unor lipse comune în acest domeniu și divergența între sistemele naționale fiscale duce la suprafiscalitate și la o dublă fiscalitate. Mai mult, companiile se confruntă cu poveri administrative foarte mari și cu taxe de conformitate foarte ridicate, ceea ce uh, nu le încurajează să, uh, să investească în Europeană și contravine priorităților stabilite în uh, strategia UE 2020. Au fost înregistrate progrese în pregătirea tehnică a propunerii privind baza de impozitare consolidată comună. Astfel, sperăm să oferim un set comun de reguli companiilor pentru ca ele să poată face în mod mai eficient afaceri Uh, pe piața unică. CCCTB urmează să fie adoptată în 16 martie de către Comisie. Sunt convins că propunerea finală va aduce o contribuție foarte importantă la un mediu mai bun de afaceri pentru ocupare și pentru locuri de muncă în Uniunea Europeană. Doamna Harkin pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru răspuns. Trei întrebări pe scurt aș avea și sper să puteți să-mi răspundeți. Vreți ca această bază de impozitare să se facă voluntar? De asemenea, nu credeți că anumite tribunale locale și-ar putea pierde jurisdicția în uh, domeniul fiscal? Și cred că mă gândesc că s-a ajuns la vreo formulă legată de cantitatea de impozite care poate fi plătită. Deci s-a făcut vreo analiză de impact în legătură cu cei care ar avea de câștigat sau de pierdut în termeni financiari, funcție de formula la care ați ajuns? Aveți cuvântul. Well, I, I will be... Foarte pe scurt, la întrebarea dacă CCCTB va fi obligatorie sau voluntară, răspunsul e va fi voluntară. Această propunere de a pune la dispoziția companiilor opțiunea de a aplica regulile CCTB va fi și ea voluntară. În legătură cu rolul tribunalelor naționale, CCCTB prevede reguli pentru soluționarea litigiilor, iar rolul tribunalelor naționale nu urmează să fie subminat de această nouă propunere privind vaza de impozitare consolidată comună pentru societăți. Și da, CCCTB-ul prevede o formulă de calcul care uh, îi va viza, deci care va viza vânzările, locurile de muncă, uh, comercialii, activele și vor exista două componente, numărul de angajați și statul de plată și vor exista evaluări de impact care vor fi publicate împreună cu propunerea noastră. Sunt convins pe deplin că această propunere va fi în avantajul companiilor europene și sper că va favoriza și companiile din Irlanda. Mulțumesc, domnule comisar. Îmi dau seama că există câțiva deputați care au sosit după începerea sesiunii de întrebări și care nu uh, sunt la curent, uh, la curent cu presiunea timpului uh, și cu regulile aplicate pentru a face progrese. Scopul nostru este să primim răspuns la câte mai multe întrebări cu putință și la început am spus că nu acordăm întrebări suplimentare cu excepția întrebărilor suplimentare adresate de autorii întrebărilor. Aș dori să vă spun că scopul meu și aceasta depinde într-o anumită măsură de uh, lungimea răspunsurilor uh, comisiei, să uh, primim răspunsuri la întrebările doamnei Jensen, domnului Papa Nicolae, domnului Posselt și doamnei Țicău până la 9 fără un sfert. Iată ce intenționez eu să fac. Doamna Jensen, întrebarea doamnei Jensen pentru domnul comisar Șemeta, produse agricole și scutirea de TVA în România. Din cauza situației legate de fraudele TVA la produsele agricole, Comisia a luat legătura cu România pentru a găsi calea cea mai potrivită de a face față acestei probleme. Una din posibile soluții de a face față fraudei carusel în sector ar fi să aplicăm mecanismul de taxare inversă nu e o schemă de scutire. Persoana care trebuie să plătească TVA-ul administrației uh, uh, fiscale nu mai e furnizorul, ci cel care primește marfa. Faptul că acesta trebuie să plătească taxa în locul furnizorului este singura modificare la regimul standard, conform căreia Uh, furnizorul sau uh, furnizorul colectează taxa respectivă pe care o uh, varsă ulterior taxul, ta, statului, mă scuzați. Consumatorul final nu va putea să deducă TVA-ul. Prin urmare, TVA-ul este în continuare neutră pentru pentru cei care plătesc impozitele și nu se va denatura concurența. Se poate plăti simultan și deduce aceeași sumă de TVA, iar această modificare are meritul de a înlătura nevoia de a plăti în mod efectiv TVA-ul la administrația fiscală. Și astfel se evită aranjamentele frauduloase care se bazează pe neplata TVA-ului de către furnizor, după care clientul deduce TVA-ul uh, folosindu-se de o factură invalidă. E un sistem care ar putea crea și alte riscuri de fraudă, deoarece toate, tot TVA-ul ar urma să fie colectat la ultima etapă din lanțul de aprovizionare. Deci noi aici ne-am limitat la produsele agricole, care sunt uh, vândute în mod normal intermediarilor, persoane juridice, deci nu sunt destinate consumului final în această etapă. În orice caz, aceste aranjamente sunt uh, diferite de regulile normale de TVA. România va trebui să aibă o scutire din partea Consiliului pe baza acestei directive, iar Comisia examinează în continuare acest dosar. Mrs. Jensen. Doamna Jensen. Ja, mange tak, herr kommissar. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod alle. Mulțumesc, domnule comisar. Nu sunt sigură că am înțeles uh, foarte bine declarația dumneavoastră, dar voi face verificările necesare. În orice caz, această nouă prevedere care dorește să evite apariția de noi fraude duce la apariția unor altor probleme, a unor producători care au făcut investiții în România și care sunt din afara României și care au cheltuieri cu TVA-ul pe care nu le pot deduce în cadrul uh, veniturilor lor din România, pentru că nu este inclus TVA-ul acolo. Și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la cum se poate rezolva această problemă pentru producătorii din alte țări comunitare, dar care au o sucursală în România și în altă țară a Uniunii Europene, astfel încât aceștia să nu se află în situația în care să nu poată deduce TVA-ul plătit în cadrul declarațiilor anuale. Aș vrea să vă spun doar că mecanismul de taxare inversă nu e nou. E aplicabil în mai multe state membre, de exemplu în cadrul sistemului de comerț cu emisii în anumite țări membre. E drept că acest sistem de impozitare inversată implică uh, colectarea TVO ului la sfârșitul lanțului de aprovizionare. Deci în loc să fie colectată taxa înainte. Acum analizăm toate detaliile în caz că vom avea cereri din partea țărilor membre de a aplica acest mecanism de impozitare inversată. Și de aceea propunerile comisiei nu se fac automat, ci în urma unui studiu aprofundat, baza căruia înaintăm propuneri Consiliului. În cazul României, va fi nevoie de cel puțin șase luni pentru a soluționa această problemă a fraudei uh, impozitelor în domeniul agricol. Domnule președinte, am fost aici de la începutul întrebărilor, care trebuie să înceapă la șapte jumate. Mulți din țara mea vor avea, au mare interes în aceste întrebări, deoarece mâine vom avea un nou guvern. Deci permiteți-mi să Pun o întrebare și sper să primești un răspuns din partea comisarului. Dragi colegi, v-am spus că am avut o după amiază grea, se vede că e și o seară grea. V-am spus deja ce întrebări vor primi un răspuns până la 9 fără un sfert. Voi face tot posibilul, eu încerc să fiu uh, dreaptă, să țin cont de uh, îngrijorările dumneavoastră. Următoarea întrebare este cea a domnului Papa Nicolau. E vorba de declarația secretarului general al OCDE privind o eventuală restructurare a datoriei statelor membre din zona euro. Domnul Ren va răspunde la această întrebare care este adresată. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor deputați, Comisia împreună cu FMI-ul și cu Banca Centrală Europeană a prezentat programul de recuperare și restructurare economică a Greciei și s-a făcut evaluarea acestei țări împreună cu cele două instituții și are două aspecte importante. În primul rând, programul a fost făcut astfel încât să se înregistreze progrese pentru atingerea obiectivelor și, în al doilea rând, există foarte multe provocări care rămân în picioare pentru a asigura stabilitatea fiscală, pentru a restaura competitivitatea și pentru a avea un sector economic viabil. E nevoie de reforme fiscale și economice pentru a îndeplini obiectivele pe termen mediu și lung care nu au fost făcute până acum. E nevoie și de reforme suplimentare care trebuie implementate pentru a ajunge la acea masă critică necesară pentru uh, durabilitatea redresării economice. Eforturile deosebite de consolidare vor fi susținute atât programele de ierarhizare, așa cum a arătat uh, primul ministru domnul Papandreou. Guvernul și-a luat angajamentul pentru a aplica programul de privatizare și e vorba de proceduri de 50 de miliarde de euro până în 2015. Aceasta ar putea reduce procentul de datorie cu peste 20% uh, din PIB în următorii 5 ani. Mai mult decât atât, hotărârea de a implementa programul de privatizare va duce la o creștere a eficienței economice și va susține mai mari investiții și o creștere a exporturilor. Din toate aceste motive, guvernul și-a luat angajamentul în cadrul acestui program de privatizare și dorește să pună capăt privilegiilor existente. Acestea vor fi esențiale pentru a avea succes și pentru a atinge aceste obiective ambițioase. Utilizând în felul acesta potențialul existent pe piață. Iată de ce Comisia încurajează Grecia să dea dovadă de voință în acest program de privatizare. Aceasta are legătură și cu comentariul făcut de secretarul general al OCDE. Anul 2011 este un an hotărător pentru Grecia pentru a da dovadă din nou de credibilitatea politicilor economice. Aceasta este o cerință sine qua non pentru ca Grecia să își recupereze drumul începând de la anul. Autoritățile elene trebuie să atingă obiectivul fiscal pe anul acesta și să aibă o strategie bugetară consolidată pe termen mediu și lung. În plus, Grecia va trebui să facă reforme structurale de calitate în următoarele săptămâni și luni. Va trebui să realizeze o implementare a programului care să întărească credibilitatea cetățenilor și a investitorilor. În încheiere, prin combinarea acestor politici, și anume atingerea obiectivelor fiscale și implementarea programului de privatizare și prin uh, intermediul măsurilor UE și o revizuire a politicii de prețuri pentru o reducere a datoriei și o restructurare a datoriei, toate aceste probleme vor putea fi rezolvate. Vă mulțumesc. Ah, mulțumesc, domnule comisar. Domnul Papa Nicolau, vă rog πέρυσι συνυπογράψατε ένα μνημόνιο με την Ελλάδα το οποίο προέβλεπε αποπληρωμή του. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați uh, semnat acest memorandum de înțelegere cu Grecia, spunând că aceste credite trebuie să fie rambursate în trei ani și jumătate. Ori astăzi ne spuneți că această uh, perioadă va fi prelungită la șapte ani. Din păcate a avut loc uh, Uh, o problemă de calcul. Ecosmundis a apreciat că fiabilitatea Greciei a fost subminată credibilitatea acestei țări a fost adusă la nivelul Angolei. Mă întreb ce putem face. Trebuie să uh, reducem uh, dobânzile, să prelungim și mai mult uh, împrumutul sau ar trebui să renegociem acest memorandum, să luăm, dacă e nevoie, alte credite în euro? Cum, ce măsuri economice ar trebui să luăm în Grecia? Ce ar trebui să facem pe plan concret, domnule comisar, pentru a vă mulțumi? Mulțumesc, doamnă președintă Elementul cel mai important, condiția sine qua non, este aceea de a respecta obiectivele de consolidare fiscală și de implementare a reformelor structurale, așa cum se arată în memorandum. Așa cum arătam și în răspunsul meu precedent, este de asemenea important ca Grecia să înceapă un program ambițios de privatizare care va ajuta la reducerea poverii datoriei. De asemenea, în contextul strategiei globale care va fi hotărâtă în luna martie la Uniunea Europeană, statele membre vor discuta problema uh, sustenabilității datoriei și nu pot decât să încurajez statele membre să susțină uh, creditele acordate Greciei și, de asemenea, să revizuiască politica de prețuri a acestora. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebarea adresată comisarului de Gucht de către domnul Posselt. This is an absolute farce and this is a point of order. Un punct de ordine, vă rog, doamna președintă. Întâi ni s-a spus că vom avea această sesiune de la șapte jumate la opt și jumătate. După aceea, dumneavoastră ați hotărât sau altcineva că vom uh, prelungi dezbaterea anterioară în defavoarea întrebărilor adresate comisiei. Noi avem o criză în Irlanda. Colegii mei, uh, domnul Mitchell, domnul Pat de Cop și eu am prezentat niște întrebări și vreau să vă întreb cine a hotărât acest lucru. Și este o chestiune de procedură aici. Cine a hotărât să avem o sesiune de 20 de minute doar? Pentru că trebuia să avem a, o sesiune de 20 de minute care a fost redusă la 9 minute pentru acest comisar. Cine a hotărât acest lucru, doamna președintă? Președinta, tocmai vreau să fac o declarație înainte de a da cuvântul uh, domnului comisar pentru ultima întrebare, pentru că puteți să mă credeți că și eu sunt la fel de supărată ca și dumneavoastră. Nu-mi place deloc să mă aflu aici în aceste circunstanțe și uh, să fiu nevoită să vă dezamăgesc pe dumneavoastră după ce i-am făcut să aștepte pe mulți membri ai comisiei. De aceea, cred că ar trebui să vă adresați liderilor grupurilor dumneavoastră politice și mă adresez cu claritate acestora, pentru că acești lideri ai grupurilor politice au stabilit ordinea de zi și ne-au adus în această situație, unde de, află, de altfel în această situație ne aflăm în fiecare săptămână de plenară, unde nu putem să avem timpul necesar pentru întrebările adresate Comisiei sau Consiliului. Este un lucru nemulțumitor pentru noi, mi-am manifestat punctul de vedere, și aș vrea de asemenea să cer membrilor care doresc să facă acest lucru să le spună punctul lor de vedere liderilor grupurilor politici. Pentru că eu am fost practic constrânsă de ordinea de zi care mi-a fost impusă astăzi și n-a fost deloc o plăcere, pot să vă asigur. Cine a decis că domnul Semeta trebuie să aibă trei întrebări și domnul Loni eh, Oliren doar o întrebare? Domnul Higgins uh, avea o a doua întrebare. Eu sunt a treia întrebare cum un comisar primește un număr de întrebări și altul o, un număr mai mic? Nu înțeleg. Președinta, am terminat. Domnul Semeta răspunde la o întrebare care a fost adresată domnului de Gucht. De aceea, trebuie să respect o ordine. Pare rău. Încă o dată îmi cer scuze față de uh, uh, dumneavoastră. Însă știu că domnul, uh, de Ren, uh, domnul comisar Ren este un comisar înțelegător și sunt gata că după ce va părăsi sala de plen vă poate aborda, poate discuta cu dumneavoastră. E singura soluție pe care vă pot oferi. Știu că nu este satisfăcătoare. Domnul Patecov. Întrebarea 23 din partea Higgins, 24 Mitchell, 25 Gallagher. Uh, domnul comisar ar fi dat, putut să dea un răspuns în comun la aceste trei întrebări. Nu știu dacă dumneavoastră, dacă nu putem uh, să trecem în timpul alocat dezbaterii următoare, pentru că de fiecare dată sunt sacrificate întrebările comisiei. Deci uh, am uh, dorit să primim timp după ora 9. Domnule Calagăr, nu pot să mă întind pe următoarea sesiune, am spus deja I-am spus domnului Posselt că vom prelua întrebarea lui, doamnei Țicău, că vom prelua întrebarea ei și uh, întrebările dumneavoastră 23, 24, 25 ar fi fost ultimile dacă ne-am fi mișcat mai repede, dar nu a fost așa. Sunt într-o situație dificilă. Mi-e greu și să accept întrebarea domnului Posselt. Iată cum stau lucrurile. Îmi pare rău. Încă o dată îmi pare rău, sunt mânioasă și eu, dar am fost pusă în această situație. Ați văzut ce s-a întâmplat de-a lungul zilei, cornea de zi și e o situație care nu ne mulțumește. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să trecem la întrebările domnului De Gucht. Domnul Șemeta va da răspunsul la aceste întrebări și, cu mare regret, e vorba de ultimile întrebări pe această seară. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că a trebuit să asistați la tensiunile noastre interne. Mulțumesc. Situația, criza financiară și economică internațională, bineînțeles că a avut un efect asupra comerțului cu țările din parteneriatul estic. Acord, uh, schimburile comerciale au scăzut cu 20% între 2008 și 2010. Acest parteneriat a început să fie implementat când criza era uh, în plină desfășurare. Pe 7 mai 2009, a lansat acest parteneriat au avut loc primele în reuniuni ale platformei multilaterale. Parteneriatul răsăritean era prea tânăr pentru a atenua efectele negative ale crizei financiare și economice. În ceea ce privește rolul sinergiei de la Marea Neagră și comerțul, Putem spune că rolul a fost neglijabil, deoarece această inițiativă a Sinergiei Mării Negre este un cadru de cooperare regională și nu reprezintă un aranjament comercial. Țările din cauz, cazul de Sud, ca grup, nu au jucat un rol deosebit în ceea ce privește comerțul între UE și țările din parteneriatul de răsărit. Pregătirile pentru negocierea unui, unei, privind o zonă de liber schimb au loc cu Georgia și Armenia, în timp ce prevederile comerciale din uh, acordul de parteneriat cu nu sunt actualizate acum. Vă mulțumesc, domnule Posselt. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru acest răspuns uh, atât de la obiect. Considerați că există vreo posibilitate pentru a crește și mai mult uh, comerțul pe care îl avem cu statele din Caucazul uh, de Sud, reducând tensiunile și problemele legate de politica energetică? Domnul comisar, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. După cum am spus în răspunsul meu, vor începe negocierile pentru o zonă de liber schimb am prezentat acestor țări niște recomandări cheie în legătură cu ceea ce trebuie să facă pentru a iniția aceste negocieri pe marginea unui astfel de acord de liber schimb. Și bineînțeles, dacă aceste țări își vor face temele, negocierile vor progresa. Unele țări au dovadă de seriozitate, deci există perspective de, identific- de intensificare a comerțului, perspective pozitive. Vă mulțumesc, domnule comisar. Domnule Crowley. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am așteptat să încheiați întrebările pentru a nu vă întrerupe, dar ce știu că nu avem timp. Spre deosebire de ceilalți colegi irlandezi, aș vrea să se scrie în procesul verbal uh, ca astăzi e vorba de o diminuare și mai mare a resurselor pe care le au membrii, membrii de rând ai Parlamentului. Dumneavoastră ați fost forțată să ne întrerupeți, însă în același timp nu cred că e vina șefilor de grup, deoarece întârzierile sunt cauzate de noi, de cei care au fost la președinție înainte. Așa s-au uh, acumulat aceste întârzieri și dumneavoastră ați ajuns în această situație neplăcută. Poate ajungem la înțelegere cu vicepreședinții, cu biroul, pentru că această secțiune a întrebărilor adresate Comisiei să fie sfântă și să respectăm de fiecare dată. Și voi spune asta propriului grup, uh, liderului grupului meu și sper ca și ceilalți colegi să facă acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Crowley. Da, voi discuta despre asta cu liderii de grup, deoarece aici e problema. La conferința președinților, când stabilesc că ordinea de zi, avem prea multe materiale care sunt puse pe ordinea de zi înainte ca noi să ajungem la întrebările adresate comisiei. Și aveți dreptate, trebuie să se facă o distinție clară pentru că această perioadă când membrii pot uh,

îmi pare rău, nu sunt mulțumită de situația în care am fost puși, însă nu pot, n-am putut să fac nimic mai mult în această seară pentru a răspunde la mai multe întrebări. Deci nu am permis întrebări suplimentare pentru a încerca să facem mai multe, însă îmi pare rău că nu am ajuns la întrebarea dumneavoastră. Din lipsă de timp. Veți primi un răspuns în scris și aici se încheie timpul uh, adresat timpul de întrebări adresate comisiei. Se întrerupe ședința până la 9.